Stimați colegi, vom trece la explicațiile de vot peste un minut. Îi rog pe toți cei care nu doresc să rămână în sală să o părăsească în liniște. Stimați colegi, încep acum explicațiile de vot și începem cu raportul privind sănătatea animalelor și dau cuvântul pentru un cuvânt doamnei Morvai. Mulțumesc foarte mult, stimată președinte. Îmi cer scuze, doamnă Morvai, dar încerc să fac liniște în sală. Vă rog, doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, stimate colegi, stimați colegi. Sunt foarte emoționată, aproape că nu uh, îndrăznesc să spun ceva, pentru că sunt foarte îngrijorată dacă uh, legat de președintele nostru Martin Schulz a ajuns să zboare la Fenian, pentru că am aflat că va zbura în Corea de Nord pentru a învăța de acolo ceva despre democrație și liberă exprimare a opiniei. Sper că a reușit să ia avionul. În ce privește sănătatea animalelor, tot ceea ce uh, are legătură în Uniunea Europeană cu politica agrară, cu politica economică și cu aspectele de industrializare a agriculturii, este uh, un demers dăunător sănătății animalelor, după părerea mea pentru că uh, uh, micile uh, ferme nu sunt sprijinite corespunzător și eu cred că ar fi um, mai bine să facem acest lucru. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Gil, mulțumesc, doamnă președinte. Eu am susținut acest raport cu privire la sănătatea animală, pentru că este un pas înainte în legislația europeană și în politicile pe care le punem în aplicare și din punct de vedere personal politic sunt pentru reforme care merg în direcția protecției animalelor. E o chestiune care rezonează foarte important, bine cu cetățenii din uh, circumscripția noastră care vor mai multă acțiune la nivelul european în această problemă, în tratamentul animalelor și că vor că să existe o strategie foarte clară. E foarte important să subliniem și uh, planul de acțiune de prevenție în acest raport și uh, mai ales în ceea ce privește bolile transmisibile uh, ale animalelor care au legătură cu sănătatea animală, bineînțeles, și cu sănătatea animală transfrontalieră. În acest context, salut inițiativa Comisiei care s-a angajat să apere sănătatea animală în Uniunea Europeană pentru ca să, și să fie ajutată de statele membre în acest lucru. Sperăm că acest raport să continue să meargă în direcția corectă. Mulțumesc, domnul Hannan, un minut. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. O tendință lamentabilă, uh, tentativa noastră de a folosi legislația pentru a arăta ce persoană bună suntem, mai degrabă decât de a privi la consecințele reale legii, e bine, e un subiect dificil, dar trebuie subliniat acest lucru. Există o contradicție între bunăstarea animalelor pe de o parte și prevalența bolilor citate în acest raport pe de alta. Atunci când uh, agricultura industrială de masă, așa cum a fost introdusă acum 30-40 de ani, uh, bolile animalelor nu se răspundeau așa. Odată ce ne-am dorit ca animalele să aibă o viață ecologică, să trăiască în exterior, eh, bineînțeles, riscul de împrăștierea epidemiilor de la o fermă alta e mai mare și acum trebuie să decidem unde tragem linia între eh, boli sau bunăstarea animalelor. Și aceste teme ar trebui să fie lăsate la latitudinea țărilor. Acum, uh, Domnul Pospisil pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu am susținut acest regulament, așa cum susțin orice regulament uh, care are în vedere bunăstarea animalelor și uh, protejarea animalelor. Este vorba despre respectarea unor norme, standarde care să împiedice răspândirea îmbolnăvirilor și epidemiilor în rândul animalelor. Îmi pare foarte rău că uh, nu există și niște orme, norme netice, etice privind uh, Uh, uh, respectarea uh, bunăstării animalelor, pentru că și aceste aspecte trebuie să fie avute în vedere de comisie. Noi ne-am ocupat mai mult de niște norme eh, strict tehnice, dar cred că bunăstarea animalelor trebuie să se afle pe viitor eh, în centrul atenției noastre, pentru că eh, sunt ființe vii și eu cred că și dezvoltarea societății din acest punct de vedere trebuie să aibă în vedere și alte aspecte. Mulțumesc, doamna Mami. Doamna Miții, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, legislația la nivelul Uniunii Europene a încetinit, însă am făcut progrese astăzi cu legislația în domeniul sănătății animalelor. În ciuda faptului că legislația pe care am aprobat-o astăzi este un, uh, un jalon important, ar putea deveni chiar și un jalon pentru felul în care sunt tratate animalele atât în Uniunea Europeană cât și în lume. Această legislație oferă, în fine, măsuri concrete în ceea ce privește bunăstarea animalelor și în legătură cu proprietarii animalelor de companie și uh, animalelor uh, de, uh, pe care le dețin la fermă, trebuie să se aplice același, uh, același regim și acestor animale. Deci e vorba de toate animalele, numai animalele care sunt uh, uh, proprietatea cuiva, ci și animalele, de exemplu, vagabonde, câini, vagabond sau altele. E foarte important să avem activități la nivelul european pentru a garanta tuturor animalelor un nivel mai înalt de protecție. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Mamikins. Un minut. Paldies jums, priekšsēdētājs kundze. Šajā balsojumā runa ir par dzīvnieku. Mulțumesc. Vorbim despre rezistența antimicrobiană și măsuri legate de aceasta. Vorbim de asemenea de o utilizare mai prudentă a antibioticelor. În paralel, statele membre au fost invitate să colecteze date privind folosirea antibioticelor și altor medicamente. Este un lucru important din punctul meu de vedere. În acest fel, am putea promova colectarea eficace a datelor și crearea unor strategii mai eficiente. Trebuie să ținem seama că sănătatea noastră depinde de sănătatea și bunăstarea animalelor și de aceea cred că rezoluția este una foarte importantă, eu am susținut-o, indiferent uh, de pozițiile noastre, pentru că bunăstarea animalelor e foarte importantă pentru propria noastră sănătate, domnul Polceac. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, și eu am votat pentru acest regulament. Nu este doar uh, întrebarea dacă ne plac sau nu ne plac uh, animalele. Deci trebuie să acționăm responsabil pentru un mai bun tratament pentru orice ființă vie. Încă în antichitate știm că animalele au fost tratate ca fiind obiecte. Nu mai este cazul în zilele noastre. Este vorba de ființe vii care pot să sufere și uh, în același timp Ă, trebuie să ne gândim și la drepturile animalelor, pentru că, ă, într-un fel, ă, tratând lucrurile la modul mai general, ține și de drepturile cetățenilor noștri în legătură cu raportarea la animale. Iar în ce privește asistența la antimicrobiene, sunt, este într-adevăr o problemă pe care trebuie să o avem în vedere. Mulțumesc foarte mult! Puhemies Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, domnul Tacula. Mai întâi aș vrea să mulțumesc raportorului domnului Selimovici pentru felul în care a conceput acest raport. E vorba de un subiect foarte important, bunăstarea animalelor, și e pentru prima dată că se face o legătură între sănătatea publică și sănătatea animalelor și bunăstarea lor. Se vorbește și de scăderea folosirii antibioticelor la nivel european pentru ca antibioticele să poată să mai aibă efect în medicina umană. Și de aceea sunt de acord cu acest text și îl susțin. Și e foarte important să nu uităm acest lucru, având în vedere situația în care se găsește piața unică. Trebuie deci să continuăm să luptăm în această direcție. Mulțumesc, domnul Kelly. Am susținut acest raport și aș dori să felicit Comisia Agri pentru că a lucrat uh, din greu în trialog pentru a controla bolile transmisibile, atât între animale cât și de la animal la om. Nu vorbim doar de bunăstare animalelor, ci de sănătate publică și este foarte important să avem un cadru pentru a combate bolile și potențialele riscuri și de a implica întotdeauna toate părțile interesate și pentru a implementa măsurile de bunăstare animalelor. Rezultatul ar trebui să fie reducerea utilizării antibioticelor la animale și de a ameliora deci viața animalelor, dar și uh, până la urmă, sănătatea publică. Pentru anumite specii, în special la vite, vom putea menține înaltul standard de creștere acestor animale. Mulțumim! Trecem la raportul Tarabela și dau cuvântul doamnei Morvai. Mulțumesc foarte mult! Cred că eh, din nou eh, suntem ipocriți pe plan european, pentru că, pe de o parte, este vorba de uh, distribuirea de uh, fructe și uh, legume în școli, putem să-i sprijinim pe fermieri, dar uh, unde uh, uh, există acest sprijin pentru fermierii locali? Pentru că, de fapt, uh, nu despre asta este vorba. Uh, Uh, nu îi sprijinim pe fermieri uh, pentru că uh, aproape că nu mai există pom fructiferi în țările noastre, aproape că nu mai funcționează aceste ferme în Uniunea Europeană, cel puțin nu în Ungaria. Iar acum uh, încercăm să facem un cadou fermierilor uh, distribuind pasămite, uh, legume și fructe în școli. Doamna Gil. Mulțumesc, am susținut acest raport și felicit raportorul pentru că este foarte bun raportul. Salut faptul că Parlamentul o să decidă bugetul pentru schema aceasta din 2017 și 2018 și că am transferat o parte din fondurile existente pentru îmbunătățirea bugetului anual cu 20 de milioane pentru laptele în școli față de propunerea comisiei. Acesta este un subiect care este foarte important pentru mine, pentru că în 1999 Primul amendament pe care l-am înaintat în Parlament se referea exact la inițiativa laptelui din școli. Salut faptul că această schemă aduce și alternative um, foarte sănătoase față de snecurile și uh, gustările foarte nesănătoase pe care de obicei le consumă copiii astăzi. E deci un lucru foarte important pe care îl facem pentru copiii noștri, dar și pentru contribuabilii în general și nu numai în Marea Britanie și este un punct în plus ca Marea Britanie să rămână în această Uniune. Mulțumesc, domnul Hannan. Thank you, Madam Deputy Speaker. In the seven... Mulțumesc. În cei 17 ani de când sunt aici, Niciodată nu am fost contactată către lobbyști de uh, o persoană din învățământ sau uh, din industrie, ci doar de fermieri pentru a promova uh, furnizarea de lapte în școli. Uh, trecând pe, peste asta, eu cred că am putea lăsa școlile să decidă ce le oferă copiilor. Mai mult decât atât, nici măcar uh, statul nu ar trebui să intervină, ci aceste decizii trebuie luate la nivel local. Cum putem noi acum decide pentru 600 de milioane de cetățeni? De ce? Pentru că uh, suntem atât de influențabili de către lobby-uri. Dis- distanțele între noi și guverne și guvernele locale sunt cele care încurajează astfel de lobby-uri. Domnul Necov acum. Mulțumesc, doamna președintă. Am votat pentru acest raport, uh, pentru distribuirea de fructe, legume, banane și școli în, în lapte în școli, pentru că asta va permite adoptarea uh, unei formule mai echilibrate uh, pentru alimentarea tinerilor. Ar trebui să subliniem de asemenea că produsele bio trebuie să facă parte din această schemă de distribuție pentru că este deosebit de uh, important. Produsele bio au o calitate superioară. Regulamentul care va intra în vigoare în anul 2017 are în vedere în principal uh, fermierii locali, producția de proximitate agricolă și uh, aici uh, vom putea veni în ajutorul fermierilor, cât și a copiilor care vin din familii defavorizate. Mulțumesc, domnul Poșpisi. Mulțumesc, doamnă președinte. Am susținut, acest regulament. Cred că este o chestiune foarte importantă, e o provocare esențială pentru noi față de tinerii cetățeni, pentru care există prea multe obiceiuri deja nesănătoase de alimentație. Am susținut de aceea această propunere pentru că cred că încurajează un stil de viață mai sănătos, o nutriție mai sănătoasă și o alimentație mai bună. Sigur că nu se poate impune copiilor, dar poate fi, uh, se poate face o ofertă și măcar atunci unii vor beneficia de ea. Întrebarea e ce se va face cu subvențiile, dacă subvențiile au fost uh, eficiente pentru tineri sau nu sau dacă vom avea din nou nevoie de, dacă din nou aceasta se va transforma într-o subvenție pentru fermieri, indirectă. Nu putem să tragem o concluzie decât în timp să vedem dacă această schemă de susținere a fost uh, o alegere bună sau nu. În orice caz, este foarte bine să se mănânce mai sănătos, să vedem însă dacă școlile chiar respectă. Mulțumesc, domnul Mamichins. Uh, Mulțumesc. Sănătatea copiilor noștri și o educație corespunzătoare în școli uh, sunt uh, și respinarii a Uniunii Europene, pentru că copiii sunt viitorul nostru, fără copii nu este viitor. Susțin uh, utilizarea laptelui, a fructelor în școli și cred că e un lucru pozitiv faptul că în felul acesta îi putem ajuta și pe fermierii noștri, în anumite țări în special, precum e și țara mea, care a suferit foarte mult de uh, introducerea embargoului împotriva Rusiei. Uh, fructele proaspete și legumele proaspete, inclusiv nuci, uh, sunt uh, produse mult mai bune pentru copii decât uh, chipsurile, nu-i așa? Uh, subvențiile nu vor depăși 25 de milioane de euro pe an școlar și cred că acest ajutor ar putea fi acordat cu ușurință. Mulțumesc, domnul Polciac. Mulțumesc, domnul Polciac. Eu, această chestiune nu trebuie văzută în alb și negru. Este foarte adevărat că susținând un anume tip de producție putem acționa în situații, aș spune, extreme. Dar uh, m-am întrebat dacă să susțin sau nu această propunere. Până la urmă am votat pentru, pentru că uh, spre deosebire de uh, proiectul de anul trecut s-a produs o schimbare în școli. Noi avem Uh, un număr mare de școli și de elevi care sunt beneficiari uh, acestor produse. Uh, sper că să, toate aceste produse să fie într-adevăr foarte sănătoase. În orice caz, nu snacks-urile și Coca-Cola sunt sănătoase. Deci, într-un fel, Uh, susținând uh, până la urmă uh, lactatele este un progres. Pe de altă parte, susținem și un comportament al tinerilor care este despre sănătatea lor, ca să nu trebuiască mai târziu să încercăm să reparăm greșelile. Mulțumesc următoarea intervenție. Doamna Zaborska, mulțumesc că am votat pentru această propunere pentru că schema laptelui e foarte importantă pentru Slovacia. Statisticile arată că menajele, menajele gospodăriile din uh, Slovacia au consumul cel mai redus de lactate din Uniunea Europeană. Schema laptelui în școli, sub auspiciile, uh, ospiciile Uniunii Europene, care a început în 2004, a permis copiilor și părinților lor să cumpere lapte la prețuri mai reduse au fost instalate chiar uh, distributoare de lapte în școli uh, datorită acestei scheme. Consumul de legume, de fructe și de lapte este în declin în Uniunea Europeană. De aceea, promovarea consumului acestor produse pentru schimbarea obiceiurilor de alimentație este cu siguranță un punct esențial pentru sănătatea publică, care de altfel este competența Uniunii Europene. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Tacula. Puhemies, tätä mietintöä. Kiitokset siitä. Mulțumesc. Am susținut acest raport. Îi mulțumesc domnului Tarabella, raportorul nostru. Știu că nu este un subiect esențial pentru competențele Uniunii Europene, dar totuși, ținând seama că este o problemă de sănătate publică, eu consider că e o temă importantă. Multe țări uh, organizează alimentația în școli în mod diferit, dar e important de menționat că e un lucru vital pentru sănătatea publică, deoarece în Uniunea Europeană, pentru moment, suferim de obezitate, diabet, din cauza obiceiurilor alimentare greșite, mai ales în rândul copiilor. Iată de ce această inițiativă este importantă. Domnul Hennen a fost foarte inteligent. Din nou a fost critic vis-a-vis -vis de UE și fidel liniei sale politice, spre deosebire de primul său ministru, domnul Cameron, în care a vorbește despre cu totul altceva astăzi. Mulțumesc, domnule Hennen, prin urmare. Domnul Kelly, mulțumesc foarte mult. Deci, votat pentru acest raport. Cred că este o schemă binevenită pentru că uh, oferă alternative nutriționale uh, elevilor pretutindeni în Europa și uh, asta este exact ceea ce ne trebuie pentru că uh, în felul acesta stimulăm și crearea și menținerea unor locuri de muncă și uh, stimulăm și consumul de fructe proaspete, de legume proaspete în Uniunea Europeană. Și uh, Sigur că trebuie să existe însă și uh, distribuția unei liste a celor care sunt eligibili ca furnizori. Eh, după aceea, eh, cred că și alte produse trebuie să le includem în această schemă, cum ar fi eh, nucile, iaurtul, brânza. Deci, în felul acesta, cred că vom acoperi necesarul nutrițional pentru copii. Mulțumesc foarte mult. Trecem la raportul următor de pe lista noastră, raportul Fleckenstein și îi dau cuvântul doamnei Steiner pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am salutat acest raport uh, care este important pentru um, porturile din Scoția, dar și pentru sindicate. Noi credem însă că totuși pe total uh, o măsură unitară nu recunoaște diversitatea porturilor în Uniunea Europeană, mai ales în Uniunea în Marea Britanie și în Scoția trebuie să intrăm, uh, înainte să intrăm într-un uh, proces de negociere, este important ca să avem și deputați în acest uh, proces de negociere și să vedem ce, care sunt problemele care preocupă într-adevăr Marea Britanie, preocupări legitime și pe care trebuie să le discutăm cu guvernul. Așadar, eu cred că înainte să facem această propunere, trebuie să ne asigurăm că există excepții necesare pentru porturile din Marea Britanie, Uh, și că acestea sunt uh, incluse în negociere, sperând să obținem un rezultat bun. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna Gill. Uh, în circumscripția mea, nu avem deschidere la mare, dar fabricile noastre se bazează pe porturi pentru a-și putea exporta produsele. E a treia oară când Comisia încearcă să modernizeze serviciile portoare și mă tem că încă nu au înțeles ce de făcut. Rezervele mele, privind ultimele propuneri, sunt următoarele. Nu se recunoaște diversitatea sectorului portoare, nu e. Și Comisia nu a reușit să includă efectele asupra mediului în aceste măsuri. Se concentrează pe uh, dreptul la greva lucrătorilor și alte provocări uh, juridice care s-ar putea confrunta sindicatele. Eu cred că acest instrument uh, are potențialul de a dilua măsurile sociale în cadrul trilogurilor și e unul din principalele motive pentru care, alături de alți colegi, am votat împotrivă. Domnul Hanan, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Asta ilustrează uh, de ce uh, <laughs> trebuie să ne gândim și la uh, faptul că porturile ar trebui să nu fie reglementate pe plan comunitar și de ce Marea Britanie ar trebui să iasă din Uniunea Europeană, pentru că Aici uh, există o competiție între uh, porturi și uh, nu este nevoie de asistență din partea statului pentru că de fapt pot să aducă profit uh, prin impozitele care se încasează. Trebuie să ne gândim și la uh, uh, funcția unui port mare ca cel de la Rotterdam sau altele, unde există până la urmă competiție între porturile private. De ce ele nu ar trebui să poată să funcționeze astfel. Deci o industrie importantă ca a noastră ar putea să fie ruinată printr-o asemenea prevedere. Mulțumesc. Doamna Kirsten Darling are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am votat împotriva pachetului pentru serviciile portoare astăzi pentru că sunt foarte puține beneficii pentru aceste porturi, pentru lucrătorii ei. Propunerea legislației, acestei legislative a ratat o oportunitatea de a introduce și chestiuni de mediu și deputații de la uh, Partidul Laburist vor continua să negocieze cu sindicatele pentru a propune o legislație Uh, mai bună și a amâna pe aceasta. Există mai multe modele în care Marea Britanie ar putea să aibă acces la piața unică, dar exact acestea sunt regulamentele de care, la care am putea să aderăm fără să avem niciun fel de uh, drept de apel când dacă am ieși din Uniunea Europeană. Dacă am rămâne în Uniunea Europeană și uh, deci în regulamentele ei, este esențial să rămânem uh, în cadrul Uniunii, nu numai pentru locuri de muncă, pentru investiții și pentru drepturi, dar și pentru viitorul porturilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bashir. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ceva nu e stricat, nu-l repara. E un proverb în limba engleză care pare că s-a pierdut în traducere pe lângă Comisia Europeană. Navele britanice sunt de înaltă clasă uh, de eficacitate nu trebuie scăzută ștacheta calității. În plus, regulamentul serviciilor portuare, asta încearcă să facă acum, e un exemplu, un plus, pentru o legislație de tip, o singură unitate de măsură pentru toți, care, practic, pune în pericol competitivitatea serviciilor portuare britanice. E o dovadă în plus a birocrației iar uh, circumscripția mea e afectată în mod direct. Se compromit uh, investiții viitoare, creștere și, cum spuneam, competitivitatea. Am votat împotriva acestei legislații și voi continua să susțin sindicaliștii și lucrătorii pentru a crea un nou simț al responsabilității în regiunea mea. Mulțumesc! Domnul Mamikins. Mulțumesc! Sigur că din punct de vedere istoric, porturile au jucat un rol foarte important în economia Uniunii Europene și uh, un sistem de management uh, ar fi un uh, pas uh, bun să ne gândim și că există o schemă de subvenție în țările de jos sau în Franța dar, eh, pe de altă parte, sigur că trebuie să ținem seama de speci- specificitatea națională și să înțelegem că nu putem eh, compara portul din Rotterdam cu un microport eh, din Letonia, de pildă, din țara mea, pentru că acest specific național joacă un rol foarte important în modul în care se produc operațiile portuare. Deci această schemă până la urmă um, nu poate să creeze un echilibru. Doamna Macovei. Este important să avem reguli contabile stricte și clare pentru porturile din rețeaua transeuropeană de transport. Este important să avem competiție și transparență în activitățile portuare. Nu vrem monopol și nu vrem contrabandă. Vrem ca acestea să se încheie procedura de alegere a furnizorilor de servicii portuare trebuie să fie publică transparentă și toate părțile interesate trebuie să aibă acces la uh, proceduri iar rezultatul trebuie să fie făcut public. este foarte important acest lucru uh, și pentru românia unde avem porturi la brăila la constanța la galați la sulina și toate sunt incluse în rețeaua ten t deci vrem transparență publicitate fără contrabandă fără monopol uh, și vrem reguli stricte contabile uh, foarte clare și uh, de asemenea reguli de procedură foarte clare. mulțumesc. kelly am votat alături de grupul meu pentru acest raport. Cred că există propuneri bune în acest raport și e bine să ne îndreptăm către transparență și claritate în ce privește serviciile portoare. Mai trebuie să vedem care sunt și drepturile lucrătorilor din sector. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat la Paris cu COP21 și provocările uh, care ne stau în față pentru a reduce emisiile de CO2. Pentru a atinge aceste ținte, va trebui să fim mai atenți și la ce se întâmplă în porturile noastre. În regiunea mea există un port mare la Shannon care este un port foarte adânc comparativ cu alte porturi europene și poate contribui uh, la primirea traulerelor și a navelor de mari proporții. Vă mulțumesc foarte mult! Mr. Caputo. Domnul Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. Cadrul legislativ care trebuie să combată presiunea pe concurență și abuzurile de piață în scopul de a îmbunătăți eficiența serviciilor portoare este foarte bun. Sunt, există însă nevoie în continuare de un mecanism care să fie independent. Este necesar ca toți utilizatorii să fie consultați și informați, să aibă posibilitatea să depună reclamații organismelor independente. Sistemul de transport uh, transfrontalier e important și din punct de vedere structural, pentru că momentan avem o uh, legislație foarte slabă în acest domeniu, în ceea ce privește și investițiile private în infrastructuri publice. Așadar, e foarte important ca regulamentul pe care îl aprobăm astăzi chiar dacă a fost uh, amânat votul definitiv, să stabilească o certitudine juridică pentru a avea o uh, certitudine de asemenea pentru partea de punere în aplicare. Președinta cere să vorbească mai încet și vă mulțumim pentru acest lucru. Așadar, trebuie în continuare să atragem atenția asupra importanței serviciilor care să fie sustenabile și ecologice pentru ca să contribuie la o eficiență energetică mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la următorul raport lupta împotriva fraudei. Doamna Morvai are cuvântul mai întâi. Mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi. Când este vorba despre corupție și uh, înșelăciune, trebuie să facem toate eforturile pentru a le combate, pentru că uh, trebuie să întreprindem mai multe pentru a combate frauda, dar din experiența de până acum știm că există neajunsuri. Dacă ne gândim la situația din uh, zona secuilor în România, uh, vedem că acolo uh, se folosește pretextul combaterii uh, fraudei din motive politice. De aceea eu nu am votat pentru acest raport și deși acest raport uh, ar trebui să ne permită să îmbunătățim uh, lupta împotriva corupției, nu am putut să-l sprijin. Mulțumesc. Am spus un minut pentru toată lumea, este valabil pentru toți. Doamna Gilf, lupta împotriva fraudei a fost o prioritate de top pentru Uniunea Europeană și înainte și acum. Și ceea ce salut la acest raport este faptul că subliniază provocările în felul în care protejăm uh, interesele financiare ale Uniunii Europene. Însă, prin combaterea fraudei, putem de asemenea să uh, ne câștigăm și recâștigăm încrederea cetățenilor. De aceea, acest raport sublinează că există anumite domenii în care anumite state membre trebuie să facă mai multe, incluzând aici și statul meu, Marea Britanie. E foarte important să recunoaștem că o mare parte din frauda cu care se confruntă Uniunea Europeană, de fapt, se întâmplă la nivelul statelor membre. De fapt, uh, Comisia trebuie să publice un raport uh, regulat împotriva, pentru a registra faptele de corupție și să armonizeze metodologia în, uh, col, în calcularea ratelor de eroare atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul statelor membre. O luptă bună împotriva fraudei înseamnă să existe și o legislație aferentă cu privire la un minim nivel de protecție pentru um, avertizori. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest raport în ce privește protejarea intereselor financiare ale UE, pentru că descrie foarte bine temele cu care ne confruntăm în practică atunci când legislația este încălcată în mod intenționat. Cu toate acestea, nu am susținut raportul până la urmă și aș vrea să vă explic de ce. Eu cred că nu e o modalitate bună de a combate problemele, aceea de a uh, crea o nouă instituție, Oficiul Procurorului European, pentru că această instituție nu cred că uh, va ameliora situația fraudelor. Frauda trebuie combătută prin sistemele de justiție existente ale fiecărui stat membru. Doar sistemul de justiție poate să identifice și să combată în mod corespunzător frauda. Mulțumesc! Domnul Mamichins. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Pe lângă 2013 și 2014, rata corupției a crescut cu 36%, iar neregulile au crescut cu 48%, ajungând la 16.000 de cazuri. Și dacă adăugăm uh, și ne gândim la raportul curții de audit, cheltuielile pentru 2014 au crescut cu 4,4% mai mult. Deci vorbim despre o sumă uriașă care este folosită ineficient. Pierderile au ajuns la 120 de miliarde de euro. Sunt date oficiale și nu știm nimic despre datele neoficiale. Deci propunerea Comisiei care solicită publicarea obligatorie a tuturor documentelor este ceva ce pot susține. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul raport este raportul Milinar și dau cuvântul doamnei Murvai. aligha szorul további magyarázatra hogy miért nem. Mulțumesc. Nu știu dacă e cazul să mai explic de ce am votat împotriva acestui raport sau de ce nu am votat pentru. Aș dori să menționez un mic detaliu care justifică tot. Toate politicile UE, interne și externe, trebuie să fie dezvoltate în așa fel încât fetele și băieții, femeile și bărbații și toate celelalte persoane, indiferent de identitatea sexuală, să beneficieze de acele politici. Acesta este setul de valori tipic UE. Aș dori să-mi explice cineva, pentru că înțeleg că există femei, bărbați și alte identități sexuale. Dar cum se poate, în luarea deciziilor, să acorzi o atenție specifică nevoilor acelor persoane a căror identitate nu o cunoaștem, de fapt? Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. Când uh, trebuie să vorbim despre venitul uh, lucrătorilor din domeniul sănătății din Ungaria, care este de 300 de euro pe lună și depinde de capriciile economiei. Mulțumesc. Doamna Gil. La mulți ani de ziua femeii tuturora. E bine că avem această ocazia să votăm atâtea rapoarte astăzi și să discutăm chestiuni legate de drepturile femeilor. E important să discutăm și dimensiunea de gen, dar suntem în anul 2016, a venit momentul să discutăm asta și chiar să și votăm, pentru că statele membre au fost destul de lente în implementarea multor dintre recomandările noastre. Dacă ne uităm la diferența de salarii, cifrele în Regatul Unit arată că mai există în continuare o diferență de 9,8 diferență de salarii între bărbați și femei și de-a lungul vieții profesionale, uh, femeile sunt uh, mult mai prost uh, plătite, e nevoie de acțiuni, de progrese care să ne permită să îndeplinim potențialul tuturor. Mă preocupă mai cu seamă faptul că în știință, în inginerie, femeile nu prea sunt reprezentate. Eu însă mă văd asta că nu se întâmplă acest lucru nici în sectorul informatic. Mulțumesc, doamna Forența, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că ne-a prezentat raportul domniei sale și pentru că ne-a permis să votăm astăzi, pe 8 martie, ziua femeii. 8 uh, martie are o lungă tradiție, tradiție de luptă a femeilor pentru a-și uh, dobândi drepturile. Știm că este o luptă de durată care ne vine din uh, istorie și este important uh, astăzi să facem un pas în plus în această direcție. Cu raportul de față putem astfel să recunoaștem de plin drepturile și persoanele LGBT și altele, o recunoaștere a unor drepturi pentru niște persoane care, de pildă, în Italia nu este departe de deloc o realitate și probabil că avem încă multe de făcut în această direcție și de aceea am votat pentru acest raport cu foarte multă convingere. Vă mulțumesc, domnul Menekens. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Īstenībā ļoti nožēlojams fakts, ka principā mums bija jā... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Oricare ar fi documentele adoptate la Parlamentul European, rezoluții, rapoarte, nu suntem nici noi ideali mai ales în ceea ce privește chestiunea egalității dintre sexe. Egalitatea dintre sexe este un aspect foarte important al vieții politice. Dacă Parlamentul European menține și respectă aceste principii, vom constata că se vor face schimbări și va fi un exemplu foarte bun pentru alte țări, pentru alte organizații Uh, exemplu pe care îl vor putea urma pe baza principiilor menționate în acest raport. Deci am votat în favoarea lui. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zaborz, care acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, resping complet solicitarea de a se acorda uh, autorități suplimentare, competențe suplimentare Comitetului pentru Egalitatea de Gen, Comisiei pentru Egalitatea de Gen, pentru că astfel ar deveni o super comisie care ar depăși toate celelalte comisii ca forță. Și cred că nimeni, nici măcar femeile care lucrează în aceste instituții, nu doresc să existe această funcție de a avea un raportor permanent pentru uh, introducerea dimensiunii de gen, așa cum s-a propus la Comisia FAM. Această idee nu ar fi decât un mod de a deturna sistemul parlamentar pe ușa din spate a birocrației. Acest raport confirmă pericolul reprezentat de multiplele definiții ale cuvântului gen. De aceea am votat împotrivă. Mulțumesc, domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește acest raport și egalitatea de gen, și drepturile familiei. De fapt, aici călcăm în picioare drepturile a milioane de familii și de femei din Europa care doresc să-și crească copii și doresc să lucreze acasă și să se dedice creșterii copiilor lor. Sunt valori foarte importante. E vorba de viața copiilor lor, de viața națiunilor, de viața Europei. Aceasta este miza și Parlamentul European uh, arată atâta dispreț față de familii. Bineînțeles că Parlamentul are subiectele sale de predilecție, nu-i așa, de pildă presiunea hom- uh, lobby-ului homosexual. Doamna Forența are din nou cuvânt. Mulțumesc, domnul, doamnă președinte. Consider că acest uh, raport este unul deosebit de important și vreau să vă spun de ce am votat pentru. Astăzi am asistat la o dezbatere în această aulă care arată cât de mari sunt riscurile de rasism și de xenofobie în această Europa adevărată fortăreață care respinge persoanele ridicând ziduri și um, sârmă ghimpată. Uh, Știm bine că în fenomenul migrator se amestecă refugiații, migranții economici, așa mai departe, dar femeile caută o viață mai bună, bărbații caută o, o viață mai bună. Fenomenul migrator actual este mult diferit de cele din trecut, pentru că astăzi avem mult mai mulți bărbați în acest flux migratoriu, dar multe femei, copii, Uh, sunt la rândul lor uh, foarte bine reprezentați în acest flux, își riscă viața traversând diverse granițe. Doamna președinte întrerupe. Doamna Morva era din nou cuvântul un minut. Let me quote, uh, Voi cita secțiunea 36 din acest raport Formele de violență împotriva sexului și formele de discriminare sunt persecuții și ar trebui să fie motive valabile pentru a solicita azil în Uniunea Europeană. Și aici e o șmecherie. <clears throat> în toate țările de origine a invaziei prezente, care este victimă Europa, există o discriminare clară împotriva femeilor. Această discriminare este baza pentru solicitarea azilului, așa cum dorește doamna Hannibal să acceptăm. Așa încât orice femeie are dreptul să vină în Uniunea Europeană și apoi, firește, are dreptul clar să-și uh, aducă familia, are dreptul la întregirea familiei. Deci deschidem toate drumul, toate ușile, Europa este deschisă și oricine poate să vină în Europa. Atenție mare, este un raport înfricoșător. Doamna Ghil, un minut. Doamnă președinte, eu sunt mândră că Parlamentul European se exprimă pentru unul din grupurile cele mai vulnerabile din societatea noastră, refugiatele. Și vreau să o felicit pe colega Mary Honeyball, care a condus acest raport prin Parlament. Fetele și femeile refugiate sosesc pe țărmurile Europei număr mai mare decât bărbații la ora actuală și de parcă n-ar fi suficient de rău că trebuie să fugă de ororile războiului, se confruntă și cu un risc și cu dificultăți suplimentare numai pentru că sunt femei, abuzuri sexuale, violență și discriminare. Măsurile necesare pentru a proteja aceste femei, aceste mame, fiice și surori sunt clare. Proceduri de azil care să țină cont de vulnerabilitatea lor și o mai bună cooperare între statele membre UE pentru a fi, combătute, va uh, fi combătut traficul de persoane și uh, pentru a se crea facilități în care femeile să poată să doarmă și să um, meargă la dușuri în separat de bărbați. Mi s-ar părea normal să se ia măsuri pentru a fi protejate aceste, aceste femei. Mulțumesc, doamna González Enans. Mulțumesc, doamnă președinte încă aud cuvintele lui Donald Tusk săptămâna trecută când recomanda migranților economici ilegali care să rămână în țările lor și să nu mai vină în Uniunea Europeană. Aceste cuvinte sunt o condamnare la moarte pentru mii de persoane care fug din fața războiului, a ororilor și a privării de drepturi și nu sunt ilegali, din contră, sunt ap- apărați de dreptul internațional. 55% din persoanele care sunt refugiate astăzi și care suferă riscuri în țările de origine în timpul tranzitului și în țara de destinație, cum ar fi violența, traficul și toate celelalte, se agravează în cazul femeilor coridoarelor. Trebuie să fie coridoare umanitare și să facilităm intrarea pe căi legale și sigure pentru a evita aceste riscuri. Am votat în favoarea acestui raport pentru că este un pas pentru a incorpora un accent pus pe drepturile omului și protecția femeilor răspunzând la necesitățile lor specifice. E vorba de măsuri fundamentale pentru a uh, Păi, le proteja pe refugiate. Domnul Mamekens. Ă, Mulțumesc foarte mult. Am niște date oficiale la dispoziție. La începutul anului 2015, 38% dintre refugiații solicitând azil, azil în Uniunea Europeană erau femei și bărbați, mă scuzați, și copii și la începutul acestui an în Grecia mai mult de 44% dintre solicitanți erau femei și copii. Este foarte clar că acest grup uh, reprezintă un grup foarte vulnerabil, mai ales în situație de război, de conflict. Trebuie să creăm toate condițiile care se impun pentru a se respecta drepturile omului uh, în raport cu aceste grupuri vulnerabile, mai cu seamă deci femeile și copiii care au nevoie de această protecție sprijin așadar acest raport, sprijin obiectivele vizate și faptul că pune accent pe acest subiect. Trebuie să facem totul în Europeană ca să respectăm cele mai înalte standarde la dispoziție pentru integrarea tuturor. Mulțumesc, doamnă Zaborska. Mulțumesc, doamnă președinte. s-a făcut declarația că femeile refugiate și solicitante de azil sunt uh, deosebit de vulnerabile, mai ales când sunt și mame. Le admir și sunt de acord că trebuie să li se acorde o atenție specială și o protecție specială, dar nu am putut uh, vota pentru această rezoluție, deoarece aceste femei au fost încă o dată luate ostatice într-o luptă ideologică referitoare la valoarea fiecărei vieți omenești, chiar cea a copiilor nenăscuți. Dacă li se oferă acestor femei dreptul la un avort liber, e foarte cinic. Cei care au făcut această propunere nu cer eliberarea femeilor, ci sclavia lor și nu aș participa la așa ceva niciodată. Albi... Doamna Albiol Guzman. Am votat în favoarea acestui raport deoarece astăzi, pe 8 martie, mii de femei uh, sunt prinse în capcană la frontiere și să, uităm că, să nu uităm că Europa zidurilor, Europa care condamnă la ilegalitate pe migranți, este Europa care complice la exploatare sexuală și în munca acestor femei. Femei care luptă pentru a supraviețui bombelor, sărăciei, mizeriei. Femei care ajung în Spania ca soții ale unor femei care luptă împotriva ocupării teritoriilor lor, cum ar fi Palestina și femeile din zona sahariană, femei care luptă ca cele din uh, la curzilor sau cele din America Latină care luptă împotriva practicilor criminale a multinaționalelor, cum ar fi Berta Cáceres, care a fost ucisă în Honduras. Sunt femei feministe dure, pentru că altfel fără egalitate nu există emancipare. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi. Închidem astfel sesiunea de explicare a voturilor. Ședința se suspindă până la ora 15. Mulțumesc.